prezintă declarații ale Consiliului și Comisiei privind rezultatul reuniunii G20. Uh, îl rugăm pe domnul Gozi să ia cuvântul și să uh, explice, să facă declarația introductivă. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând mulțumesc pentru că îmi acordați uh, posibilitatea de a interveni pe tema asta în calitate de reprezentant al Italiei. Știți că Uniunea Europeană e reprezentată de președinția Consiliului European, președinția Comisiei, însă am asistat cu plăcere, am acceptat cu plăcere invitația dumneavoastră să iau cuvântul în legătură cu rezultatele G20, rezultate pe care noi le considerăm ca fiind foarte pozitive pentru că sunt uh, coerente cu poziția noastră în uh, materie economică, uh, cu poziția pe care și cu pro, soluțiile pe care le-am propus pe durata semestrului pe care îl prezidăm noi la Consiliul Uniunii Europene. Tema creșterii economice la Brisbane a fost reluată de toată lumea și sigur că uh, am găsit uh, pe cine să ne bazăm, pentru că era clar uh, voința de a trece peste inutilul dualism, austeritate contra creștere, dar era și clar voința de a face mult mai mult în favoarea creșterii și în favoarea investițiilor. Și trebuie să schimbăm jocul, trebuie să mizăm mult mai mult pe creștere și ocupare. Acesta a fost mesajul în sinteză mesajul care a fost uh, transmis ca urmare a G20, mesajul central pe care îl găsiți și în uh, concluziile summitului, și anume economia e departe de a fi încă uh, ieșită din criză, mai ales cea europeană și cea japoneză. Economia globală rămâne vulnerabilă unor eventuale șocuri și un al treilea punct în legătură cu care uh, au fost subliniate și progresele făcute chiar recent, că e necesar să consolidăm capacitatea de rezistență, resilience a sistemului bancar. Din acest punct de vedere uh, a fost uh, identificat ca un pas înainte foarte pozitiv luna bancară și testele de rezistență pe care le-am efectuat și pe care le efectuăm în Uniunea Europeană care sunt răspunsurile, răspunsurile globale posibile, așa cum au apărut ele de pe urma summitului. Sigur că trebuie să propunem un ansamblu de strategii de creștere bazate pe investiții, investiții publice și private, pe promovarea mai puternică a concurenței și pe un angajament pentru a stimula comerțul și ocuparea. Foarte important angajamentul pe care toți membrii G20 l-au asumat pentru a spori cererea, mai ales printr-o nouă politică de investiții interne și, în general, angajamentul pentru a se crea un nou climat financiar și legislativ mai favorabil cu noi instrumente, cum ar fi cele uh, în favoarea IMM-urilor. Recunoașterea decalajului grav între investiții necesare la nivel global și investițiile reale, decalaj evident, inclusiv în dezbaterea de această dimineață cu președintele Juncker, care a prezentat planul de investiții, a fost clar acel decalaj în Europa și a fost uh, subliniat de toți la Brisbane și de aceea s-a și lansat, mai ales pentru sectorul infrastructurilor, uh, acel plan și inițiativa globală pentru infrastructură. Ca altă contribuție, dincolo de Uniunea Bancară și uh, testele de rezistență, o altă contribuție a Uniunii Europene, menționată deja, pentru că a fost anunțată de președintele Comisiei și de toți membrii europeni ai G20, și anume Punerea în aplicare rapidă a planului de investiții prezentat în această dimineață de președintele Juncker, citat în concluziile G20, care pentru noi constituie un prim răspuns la o politică nouă de investiții care uh, trebuie uh, înfăptuită la nivel european și național. O altă temă de mare importanță legată de munca pe care o facem în semestrul nostru e lupta împotriva evaziunii fiscale, a neplății impozitelor, necesitatea de a impozita profiturile reale acolo unde se generează ele, lucru foarte important. Să vorbim mult la Brisbane uh, uh, despre planul de acțiune uh, împotriva așa numitei BEPS, deci eroziunea bazei fiscale. În 2015 e vorba și de un uh, angajament de a spori schimbul informativ de informații între țări și de a completa în cadrul sistemelor din diversele țări uh, procesele legislative necesare pentru a se ajunge la un schimb de informații Uh, așa cum uh, a apărut uh, și tema lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii și a planificărilor fiscale prea agresive. De altfel, asta este o temă prioritară pentru Uniunea Europeană, o temă în legătură cu care președinția italiană a lucrat foarte mult. Vă reamintesc aici doar pași înainte făcuți în legătură cu schimbul de informații automat între administrațiile fiscale. O ultimă temă care ne interesează pe noi europenii și din nefericire nu e ceva pozitiv, e lipsa progreselor, dar nu depinde doar de Europa, nici de europeni, lipsa progreselor în punerea în aplicare a reformelor uh, încă din 2010 ce, uh, decise în ce privește Fondul Monetar Internațional. pun, aici rămâne și asta una din marile priorități ale AG20 și din nou s-a solicitat Statelor Unite să accelereze și să se angajamente mai mult pentru a ratifica uh, acele reforme deja identificate în anul 2010. Sigur, noi acum uh, trebuie să dăm urmare și să aplicăm uh, acele orientări pe care le împărtășim pe deplin, mai ales uh, în încheiere uh, vă vorbesc de accentul uh, pe creștere, pe necesitatea de a se schimba net abordarea politicii economice într-o perioadă în care E clar că Europa și Japonia trebuie să facă mai multe și mai bine față de alți parteneri care la fel au avut de suferit de pe urma crizei, dar acum ies mai rapid din criză și mai convingător. Mulțumesc! Negoții și acum am să rog pe domnul Dombrovski să ia cuvântul. Thank you um, once again, Honourable Chair, Honourable Members of uh, Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Profit de ocazia de a vă informa în legătură cu rezultatele summitului de la Brisbane, unde președintele Juncker, președintele Van Rompuy și eu însumi am reprezentat Uniunea Europeană. A fost uh, primul summit uh, G20 după lansarea procesului din 2008. De la bun început vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de rezultatele acestei întâlniri pentru că rezultatele uh, din perspectiva obiectivelor uh, de dezvoltare sunt foarte încurajatoare, dar uh, și pentru că Uniunea Europeană și Parlamentul au susținut niște obiective deosebite. Dați-mi voie să subliniez câteva aspecte. Mai întâi, economia globală. Misiunea și tradiția G20 presupune că starea economiei la nivel mondial a reprezentat o prioritate pe urmă de zis, Am transmis uh, un mesaj puternic în legătură cu situația actuală a economiei la nivel mondial. Trebuie să se găsească un echilibru adecvat între nevoia de a promova cererea, de a promova reforme structurale și uh, credibilitatea fiscală. Acestea sunt cei trei piloni ai politicii noastre economice și nu pot uh, să fiu mai mult um, mai de acord de atât cu toate aceste deziderate. Sunt tot felul de măsuri care trebuie adoptate pentru a stimula creșterea, a crea locuri de muncă și a aduce investiții. Trebuie să punem accent pe uh, investiții, dar la nivelul uh, G20 s-a insistat pe nivelul global, uh, european și local, care toate sunt necesare pentru bunăstarea economiei. Liderii G20 au salutat planul de investiții al Comisiei Europene de 300 de miliarde de euro, Și să nu uităm uh, că s-a promis mobilizarea de uh, noi uh, investiții publice și private pentru perioada 2015-2017. A fost un semnal puternic de încurajare transmis pentru aceste politici investiționale pe care le avem. Cât privește sistemele fiscale uh, internaționale, uh, Liderii au subliniat importanța de uh, a uh, taxa profiturile acolo unde sunt generate. Președintele Obama a spus uh, că transparența fiscală e un obiectiv prioritar și G20 a fost de acord cu acest aspect. În ceea ce privește împărtășirea profiturilor și investirea lor, s-au abordat chestiuni legate de transparența practicilor fiscale și de uh, profiturile uh, care se realizează online. Am solicitat și un schimb automat uh, de informații fiscale și împreună cu alți lideri am reușit să punem un accent puternic asupra comunicatului final cu privire la aceste subiecte. Sperăm că vom putea face progrese și în Europeană în acest domeniu. În ceea ce privește comerțul, uh, cu câteva zile înainte de summit uh, s-a uh, anunțat un acord de facilitare a comerțului între Uniunea Europeană și Statele Unite. Ca rezultat acestui acord, Uniunea Europeană se va axa pe implementarea deciziilor valide și, de asemenea, a celor de pe agenda de la Doha. Uh, OMC-ul trebuie să răspundă uh, și ea uh, provocărilor actuale și viitoare. Noi încercăm să ne facem treaba foarte bine până la viitorul G20. Apoi, în cel din urmă, schimbarea climatică. După discuții dificile cu partenerii noștri cheie de la nivel internațional, am încercat să impunem reducerea efectelor asupra climei la un minim, dar reducerea standardelor nu a fost un aspect pe care noi l-am fi putut putut uh, accepta. Încercăm, uh, practic, să promovăm peste tot poziția Uniunii Europene. Am uh, obținut, de asemenea, și o trimitere la contribuțiile statelor naționale în formula COP20 și 21 și am încercat să vorbim și despre fondul ecologic. Bineînțeles, ne aflăm Uh, într-un moment în care nu se putea să nu menționăm schimbările climatice în contextul G20. Aș dori să vă mulțumesc încă de pe acum pentru o discuție fructuoasă pe care o vom purta. Mulțumim pentru această prezentare introductivă. Acum dăm cuvântul vorbitorilor în numele pol grupurilor politice. În numele pp ul are cuvântul domnul Balt. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Comisia Europeană a prezentat un plan de investiții foarte ambițios pentru Europa astăzi uh, și uh, sperăm să stimuleze economia. Salut faptul că Uniunea Europeană deja la Brisbane a promovat acest plan. Lumea așteaptă vești bune atât din partea Uniunii Europene cât și din partea statelor G20 și ambele inițiative, inițiativa G20 de investiții și uh, inițiativa de investiții pentru Uniunea Europeană sunt foarte pozitive. Credibilitatea este baza pentru creștere durabilă și pentru crearea de locuri de muncă. Trebuie să se continue reformele structurale, astfel încât și trebuie să se rămână pe calea cea bună cu acestea. Uh, politica fiscală pentru întreprinderi este de asemenea foarte importantă pe agenda UE și G20. Statele membre au făcut deja mult pentru ca UE să, jucă, să joace un rol de lider în, sprijinul, în schimbul automat de informații. În același timp, însă, uh, suntem uh, conștienți de faptul că această inițiativă este în strânsă cooperare și cu OCDE. Schimbul automat de date fiscale trebuie să fie promovat pe bază reciprocă și dincolo de G20. Parlamentul European dorește să sprijine uh, și să meargă mai departe în ceea ce privește coerența politicii fiscale. În ceea ce, se, în ceea ce privește așa numitele taxe extinse, dorim să Uh, ne uităm înainte și să fim mai ambițioși. Un astfel de raport special trebuie să fie elaborat de Parlament, de parlament și să asigure convergența politicilor fiscale. G20 trebuie să-și continue activitatea în acest domeniu. Mulțumesc! Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Az SND képviselőcsoport... Vă mulțumesc. Acum numele SND, domnul Peter Simon Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc președinției, mai ales pentru menționarea uh, fraudei fiscale și a planificării agresive uh, a, impozitelor. Pentru că ceea ce am aflat în ultimele săptămâni este numai vârful icebergului. Conform unui studiu din 2012, statele membre din Uniunea Europeană pierd o sută de miliarde uh, 1000 de miliarde uh, de euro uh, prin fraudă fiscală. Este practic de trei ori mai mult decât uh, ce ne-a promis președintele Comisiei astăzi ca un mare program de investiții pentru Uniunea Europeană. De mult trebuia să acționăm, iar Uniunea Europeană trebuie să fie un pionier. Acest, s-au făcut deja primii pași Uh, la nivel european, dar este important să continuăm să acționăm și la nivel global. Pentru de curând uh, chestiunile fiscale au fost pe agenda de 20 și recunoașterea problemelor a fost un prim pas, dar trebuie să urmeze și pași următori. Dați-mi voie să numesc câțiva dintre ei. În primul rând, inițiativa OCDE împotriva delocalizării profiturilor trebuie să fie promovată Profiturile trebuie să fie impozitate acolo unde sunt obținute. Concernele multinaționale nu pot să continue să obțină profituri uh, imense pe care apoi să le uh, transfere în paradisuri fiscale. Avem nevoie de un sprijin, de un schimb automat de uh, informații. Apoi, avem nevoie de uh, o luptă împotriva paradisurilor fiscale. Definiția OCDE nu este suficientă. Avem nevoie de o definiție clară și de un catalog al acestora pentru a le combate. Noi uh, solicităm de aceea crearea unei liste negre cu paradisurile fiscale în întreaga Europa. Apoi, lupta împotriva spălării banilor. Și aici trebuie să facem lucrurile mai bine. Uh, proprietarii uh, firmelor fantomă trebuie să fie aduși la lumină și pentru asta avem nevoie de registre publice accesibile tuturor. Obiectivul principal al, celor, al tuturor măsurilor trebuie să fie ca tot ceea ce uh, a fost obținut ilegal uh, trebuie să fie uh, taxat iar practicile fiscale nelegitime trebuie să fie în viitor și ilegale. Mulțumim. Mulțumim, domnule Simon. Și acum, uh, din partea grupului ECR, are cu Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor. toate inițiativele importante înfățișate de domnul comisar Dombrovskis, care au fost uh, deja înscrise în documentele uh, summitului G20, concluziile și planul de acțiune. Programul care trebuie să ducă la creștere și la crearea de noi locuri de muncă de calitate toate acestea sunt foarte importante. Iată, avem programe pentru infrastructură, la fel de importante. Programe pentru adaptarea sistemului bancar. Însă, există un aspect al summitului G20 care trebuie menționat, și anume securitatea care și are și ea dimensiunea economică și când aceasta lipsește, nu există nicio speranță de creștere și dezvoltare. Însă acest aspect nu a fost reflectat în documentele summitului G20. După aderarea la NATO a țărilor din uh, regiunea Europei din care vin și eu, am văzut și noi uh, că au venit investiții străine directe în țările noastre Uh, nu se toate aceste șanse, uh, din păcate, au uh, dispărut din cauza agresiunii din țările noastre, din zona Balcanilor și Comisia și Consiliul au reprezentat doar o parte a Uniunii Europene la summitul G20 și nu v-ați referit la amenințările economice la adresa regiunii noastre. Există, iată, un nou, o nouă cortină de fier a lui Vladimir Putin. el. Mulțumesc acum în numele grupului ALDE, domnul Iacovcici, două minute, vă rog. Miliuna nezaposlenih. Mulțumesc Eh, sunt eh, milioane de șomeri în Europa, din care 75% sunt tineri. Eh, așa sună concluziile de la Brisbane, în Australia. E o analiză a situației care, din păcate, e exactă. Probabil realitatea e și mai sumbră. Însă, adevărul e că rezultatele acestui summit nu au doar natură materială. S-a vorbit de necesitatea de a oferi uh, concret locuri de muncă tinerilor. S-a vorbit de mai multe ori de tema asta. S-a uh, făcut vorbire acolo și de egalitatea de drepturi uh, între bărbați și femei în, în, în, în lumea muncii. Femeile trebuie să dispună de aceleași drepturi cu bărbații în ce privește ocuparea, angajarea. La nivel mondial trebuie să avem creștere ca să ieșim din criză, dar cât va participa Europa la această creștere? Astăzi ne așteptăm ca participarea să fie una masivă. Și aș, așadar ne revine o mare responsabilitate, cea de a investi în mari proiecte Također nam je važno da... ime urile au fost recunoscute ca generând creștere. De aceea e important să vorbim și despre schimbările climatice, să vorbim și de economia verde, ecologică, de așa numitul fond uh, ecologic, industria verde de azi și de mâine. E important și să existe parteneriate public-privat a căror importanță a fost recunoscută și la summit. După cum au spus antevorbitorii mei, trebuie să dispunem și de transparență fiscală, pentru că în uh, economia globală circulă mulți bani. Însă, adesea, acești bani nu ajung acolo unde trebuie să ajungă. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum urmează domnul Ferreira. Un minut, vă rog. Obrigado, senhora Presidente os resultados da reunião dos. Mulțumesc, domnule președinte. Rezultatele întâlnirii G20 uh, ne-au arătat mai întâi uh, cât de adâncită este această criză și că e departe de a fi încheiată. Principalele puteri capitaliste nu reușesc uh, să găsească încă un sistem de a elimina uh, criza economică. Această criză este una sistemică și nu vor exista soluții dacă nu încercăm să scăpăm de incorectitudine, de sistemele incorrecte care uh, stau la rădăcina tuturor problemelor. Stagnarea și recesiunea principalelor uh, economii din uh, Europa reprezintă o realitate. Noi tot vorbim despre cooperare economică, dar când e să punem ceva în practică, nu reușim nimic pur și simplu nu facem altceva decât să uh, tot aplicăm aceleași rețete uh, vechi. Practic, uh, ducem banii publici în cuferele multinaționalelor și nu avem bani pentru investițiile în infrastructură, de exemplu. Vorbim despre evaziune fiscală, însă nimeni nu vorbește despre paradisurile fiscale și despre sistemul financiar care permite încă evaziunea printre alte practici juridice ale marilor capitale. Mulțumim! Acum, în numele EFDD, uh, domnul Mach are cuvântul pentru două minute. Pan Ferreira to nedokončil, já na to navážu. Nepřipadá vám pokryte... Domnul Ferreira nu a reușit să își încheie argumentația, dar voi uh, continua eu. Nu este, nu este ipocrit să spunem că profiturile trebuie uh, Uh, taxate acolo unde sunt obținute și apoi uh, să îl avem uh, președinte al Comisiei, pe domnul Juncker, fost prim-ministru al unei țări care este un paradis fiscal și care a oferit taxe foarte reduse întreprinderilor care veneau în țara sa. Eu sunt de acord că liberul schimb poate sprijini creșterea, dar nu este ipocrit să se negocieze un acord comercial cu TTIP, care cu Statele Unite, TTIP, care uh, include o clauză de arbitrare și în același timp uh, mâine să se discute despre uh, ceva precum uh, împărțirea, separarea Google. va fi supus arbitrar, uh, um, arbitrajului acest element și s-ar putea ca contribuabilii europeni să trebuiască să plătească pentru o întreprindere americană. Ce ne oferiți este din nou ipocrit. Președintele Juncker a venit cu o idee și anume Comisia Europeană va lua 8 milioane de euro din bugetul european, 8 miliarde, BEI va mai, asigur, va mai uh, Uh, adăuga 5 miliarde și, printr-un mod miraculos, uh, asta se va transforma în 300 de miliarde de investiții. Vorbiți despre creștere, despre locuri de muncă. Însă suntem în Uniunea Europeană, nu avem locuri de muncă și nu avem creștere. Ați venit ați venit uh, înainte de 2010 cu strategia de la Lisabona care dorea să ne facă cei mai competitivi competitiv și n-am ajuns nicăieri. Vă rog să vă păstrați ipocrizia pentru noastră. Um, Mulțumesc. Acum, în numele membrilor neafiliați, domnul Bey. Un minut. Madame la Présidente. Doamnă președintă, dincolo de spectacolul mediatic, nu am avut uh, mare așteptări de la această nouă ediție a G20, dacă nu confirmarea orientărilor Uniunii Europene din ce în ce mai supusă ideologiei mondialiste, globalizatoare și intereselor Statelor Unite. Unii se încăpățânează să viseze de uh, un guvern uh, mondial sub protectorat american. Alții, uh, cum ar fi Rusia, care e departe de a fi atât de izolată cum ați vrea dumneavoastră, pregătesc lumea multipolară de mâine pe care patrioții din toate țările și-o doresc. La acest G20, fanfaronadele antirusești ale prim-ministrului australian uh, erau egale cu isteria colectivă a instituțiilor europene. În schimb, invit Parlamentul nostru să se inspire din politica de migrație a Australiei, care e puternică, clară și severă. Operația Operația Frontiere Suverane, lansată în septembrie 2013, a permis uh, să se respingă candidații la imigrația clandestină și să se combată rețelele de traficanți care prosperă pe spezele mizeriei lumii. Dacă vrem, într-adevăr, și putem și noi să ne protejăm frontierele și să împiedicăm atâția uh, morți uh, care încearcă să ajungă în Europa. Mulțumesc. Și acum A, în numele PPE are cuvântul Spiraki, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Faptul că G20 s-a angajat să acționeze împotriva crizei, mai ales la nivelul dimensiunilor fiscale, e un element absolut uh, necesar. Președintele Juncker a propus acest plan de investiții de 300 de, de miliarde de euro iar acest plan este unul ambițios uh, care are șanse să-și atingă obiectivul și uh, de a crea mai mult de un milion de noi locuri de muncă în următorii trei uh, ani și asta fără a sfârma sub datorii Uniunea Europeană. Va trebui însă să ni se precizeze și detaliile acestui plan, pentru că știm, diavolul se ascunde în detalii, așadar avem nevoie de lămuriri. Comisia Europeană ne spune că totul uh, ar fi să pornească de la 15 miliarde cu un factor de multiplicare foarte favorabil. Însă, oare ce va presupune asta pentru statele aflate în uh, criză? Statele uh, care vor suferi vor fi exact acestea. Dar prima dintre ele va fi Grecia care va fi procesul prin care vom putea permite acestei țări să participe la acest uh, program uh, la care se uh, adresează acest nou fond. Bineînțeles, inițiativa Comisiei este una foarte importantă, dar trebuie să aflăm imediat uh, detaliile prin care uh, Banca Europeană de Investiții, ceilalți actori uh, implicați, ne vor oferi instrumentele financiare prin care am putea funcționa. Ce s-ar putea întâmpla dacă lucrurile nu ar funcționa. Bineînțeles, acest plan de investiții este unul esențial și nouă ne trebuie informații, pentru că nu putem doar să ne mulțumim, să acceptăm această propunere a Comisiei, ci în aceeași măsură trebuie să ne gândim că trebuie să creăm încredere. Și este clar că acest obiectiv este absolut uh, necesar, este uh, ambițios, dar uh, e clar că trebuie să schimbăm uh, fața Europei. Da, epiptos tis crisis. să Σας ευχαριστώ. Acum, oricum, trebuie să ne ocupăm și de statele aflate în criză și să le salvăm. Doamna președinte, mulțumim mult pentru această contribuție. Cred că vorbim despre o temă foarte importantă și aș dori ca toată lumea să-și respecte timpul de intervenție pentru că trebuie să dăm uh, cuvântul tuturor. Acum domnul Gutierrez are cuvântul pentru minut și jumătate. Mulțumesc. Eu nu sunt un uh, suporter al G20 de la prăbușirea Lehman Brothers și până astăzi au fost o fel de inițiative care nu au fost până la urmă traduse în realitate. Uh, intenții bune, dar fapte nu. Dar, uh, domnule comisar, nu putem să uităm că Uniunea Europeană uh, a concentrat unele din preocupările din, de la acest summit cu șomaj, cu uh, sărăcie care au ajuns la niveluri insuportabile, risc de deflație. Uh, de valoare salarială, care ne-a, toate acestea ne-au făcut mai vulnerabili și mai expuși la crize. Toată lumea cere Uniunii Europene să schimbe ceva, toată lumea cere Uniunii Europene să facem mai multe, dar să facem lucrurile diferit ca să ieșim din criză și ca să stimulăm creșterea. Ne cer să avem bun simț. Și noi ce facem? Noi oferim o Europa uh, care nu este unită. Sunt unii care se resemnează în fața austerității și a eșecului, alții nu. Doar cu Eh, doar cu politica monetară nu ieșim din criză. Trebuie eh, o politică fiscală și stimul, stimul fiscal mai ambițios decât cei ai domnului Juncker de această dimineață. Trebuie să terminăm cu austeritatea pe care o cere Germania, să interpretăm flexibil pactul de creștere. Trebuie ca reformele să, se, să fie flexibile, să se mențină puterea de cumpărare a cetățenilor. Trebuie mai multe venituri, să ne preocupăm eh, cu veniturile, să terminăm cu frauda fiscală Eh, trebuie să stimulăm economia și, în definitiv, avem, avem nevoie de solidaritate ca să evităm 10 ani pierduți, 10 ani fără creștere economică și o societate înfrântă, tocmai pentru că noi nu putem să ne schimbăm. Mulțumesc. Acum domnul Sulic, un minut. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, na samite G20 ste opäť raz Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați menționat Uh, referitor la summitul G20 uh, faptul că Uniunea Europeană nu se bucură de creștere. Dar acest lucru nu este surprinzător. Uniunea Europeană face tot ce poate pentru a nu asigura creșterea. Uh, crește taxele, creează un domeniu de afaceri din ce în ce mai negativ, are obiective climatice nerealiste, și toată lumea după aia se miră că întreprinderile pleacă din Europa. Și singura soluție pe care o găsiți este mai multe cheltuieli publice și uh, din partea statului, mai multe cheltuieli și mai multe datorii. Dacă Uniunea Europeană dorește într-adevăr să soluționeze problema creșterii economice și să creeze locuri de muncă, atunci trebuie să lase statele care nu-și pot gestiona banii să dea faliment. Nu trebuie să continue să reglementeze și să reglementeze. Trebuie pur și simplu să îmbunătățească mediul de afaceri în mod sistematic. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează acum domnul Mazuronis. Un minut. Colegos, sveikintina kad didžiųjų pasaulio... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu și colegii ne putem bucura că liderii marilor puteri s-au întâlnit la summitul G20 la Brisbane și au uh, discutat problemele mondiale. Mă bucur că au discutat chestiuni atât de importante precum uh, o dezvoltare uh, durabilă mm, pentru a atenua um, schimbarea climatică, lupta cu Ebola și așa mai departe. Trebuie spus că liderii lumii um, și-au unit uh, puterile în fața amenințării uh, rusești. Uh, Vladimir Putin a luat parte la summitul G20, dar majoritatea liderilor s-au exprimat spunând ce părere au despre criza din Ucraina și mă bucur că s-a întâmplat așa pentru că Putin ar putea astfel să înțeleagă ce își dorește lumea de la situația din Ucraina. Uh, va trebui să vedem uh, că Rusia va trebui să se adune și să facă mai mult în ce privește conflictul din Ucraina. Mulțumim, domnul uh, Vilimski, chiar acum pentru minut și jumătate cuvântul. Doamnelor și domnilor, trebuie să fim conștienți de faptul că G20 este puternic, reprezintă două treimi din populația mondială, două treimi din comerțul mondial, peste 80% din venitul brut global. Și când se reunește o comunitate atât de puternică, mă aștept și la soluții mari. Nu mă aștept la mici uh, trucuri cum uh, sunt cele ale domnului Juncker, uh, investiții dar fără bani proaspeți. Mă aștept la soluții structurale în domeniul financiar. Unu Ar fi o soluție pe care tot încercăm din 2008 să o, să o aplicăm, și anume o, o separare între uh, comerțul cu amănuntul, a, activitățile cu amănuntul ale băncilor și activitățile de investiții astfel încât uh, băncile să nu mai poată investi în, pe piețele financiare bani, banii uh, clienților. Și în al doilea rând, domeniul uh, în afara bursei, uh, Uh, sistemul bancar paralel. Practic, băncile lasă angajații să acționeze cum vor ei și se creează structuri din ce în ce mai puțin transparente. Ce s-a obținut la acest summit a fost că prăpastia dintre G7 și celelalte state a fost adâncită. Nu avem nevoie de asta, avem nevoie de o uh, Uh, comunitate care să acționeze în comun în interesul cetățenilor. Mulțumesc. Balas képviselő úr következik másfél percben, parancsoljon. Mulțumesc, domnul Balas, un minut și jumătate. Doamnă președinte, domnule comisar, Banca Centrală Europeană, OCDE, FMI și acum chiar G20, toate aceste uh, instituții spun că toate presupunerile noastre uh, pe care ne-am bazat politicile neoliberale din ultimii 20 de ani nu mai funcționează și că astăzi avem nevoie de a spori cererea la nivel internațional uh, în ce privește bunurile și serviciile. Și pentru asta știm că problema fraudei fiscale, a evaziunii fiscale există, știm că se pune și problema investițiilor Știm că și chestiunea tranziției ecologice, toate acestea păreau uh, priorități absolute. Cum spunea din aer domnul Gutierrez, trebuie ca astăzi Comisia și Uniunea Europeană să-și însușească uh, aceste noi direcții, care sunt direcții corecte, și să acționeze rapid și hotărât în chestiunea fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Trebuie mers mult mai departe în, legătură, în planul de investiții. Ce s-a propus astăzi e uh, bine, dar e insuficient. Trebuie investiții țintite acolo unde e util pentru un nou model de dezvoltare. Să facem tot ce putem pentru că tranziția aceasta ecologică să fie făcută în Uniunea Europeană

în schimb, crește, uh, creșterea uh, este mult mai puternică în celelalte state G20. Salut uh, angajamentul Comisiei de astăzi pentru a stimula economia, însă trebuie să fim realiști. Nu putem avea o redresare economică durabilă numai uh, prin uh, stimul intern. Avem nevoie și de stimul extern. Asta înseamnă că trebuie să ne extindem agenda de comerț exterior. Nu suntem la înălțimea potențialului nostru, G20-ul și-a reasumat angajamentul față de uh, sistemul multilateral. Uh, salutăm faptul că pachetul de la Bali a fost uh, relansat. Însă pentru viitorul apropiat, multilateralismul nu este viitorul și nu este realist. Avem nevoie de acorduri bilaterale. Trebuie să ne asigurăm că acordul cu Statele Unite și cu Canada este ratificat. Trebuie să continuăm relațiile cu Japonia și Statele Unite. Trebuie să avem acorduri de investiții cu China. Însă trebuie să ne asigurăm că toate aceste lucruri nu sunt făcute cu orice preț, ci conform valorile stabilit, valorilor stabilite la G20. Trebuie să se includă o, un accent pus pe creșterea durabilă, pe condițiile de muncă juste, transparență fiscală și reglementare în domeniul financiar. Numai așa putem contribui la obiectivele G20 și la creșterea economiei europene. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează domnul Dante. Domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, summitul g douăzeci de la Brisbane eh, e o răscruce ce privește răspunsul la criza economică ce afectează atât de grav continentul nostru. Creștere, dezvoltare, ocupare au devenit nu obiective ale unei singure țări, ci o strategie comună tuturor marelor state. O strategie care în Europa s-a concretizat azi prin planul de investiții prezentat de președintele Comisiei Juncker. Plan care, mă rog, cu toate limitele sale, reprezintă totuși uh, o schimbare de direcție în politicile economice ale Uniunii Europene care abandonează soluția austerității. Avem nevoie de Europa care să fie mai activă pe scena internațională, care să-și asume rolul de lider în producția de bunuri și care să uh, nu aibă teamă de rolul de protagonist în relațiile economice și comerciale. Trebuie să avem curajul să transformăm acea Europa obosită, îmbătrânită, care tinde a nu mai asuma primul plan, așa cum bine a descris-o Papa ieri în plen, într-o Europa care să uh, fie mai activă și care să reprezinte o șansă pentru noile generații. Mulțumesc. Acum, procedura intervențiilor spontane. Domnul Caputo, vă rog. Presidente. Al vertice di Brisbane si è discusso... Mulțumesc. La Brisbane s-a discutat de, de creștere globală, de PIB, de autoritate monetară, stabilitatea sistemului financiar, reforme structurale. Toate chestiuni foarte importante pentru viitor. Însă, agenda și comunicarea finală nu a făcut referire la cele sectoare economice și productive care, prin activitatea sa, definesc economia. Mă refer la micro eh, întreprinderi și IMM-uri, care mai ales în Europa reprezintă coloana vertebrală a sistemului economic și care în fiecare zi înfruntă cea mai gravă criză economică de după război și până astăzi. Nu se spune nimic nici de lupta împotriva paradisurilor fiscale. Cred că G20 ar fi trebuit să se ocupe și de problemele astea și să facă propuneri concrete și globale pe temele acestea. Însă e bine că s-a aprobat planul de acțiune anticorupție la G20 pentru 2015-2016, care sper eu că va duce și îmbunătățiri în ce privește transparența și eficiența atât în sectorul privat cât și în cel public și referire la acțiunile care trebuie întreprinse pentru a ne adapta la efectele schimbărilor climatice și pentru a stimula ocuparea tinerilor, pentru că șomajul tinerilor a ajuns la niveluri inacceptabile. Mulțumesc. Următorul Vorbitor domnul Etheridge. Thank you. Uh, Mr. Gozi said the result of the G20 was... Mulțumesc. Domnul Gozi a spus că rezultatele G20 sunt în conformitate cu viziunile sale privind economia. Dacă viziunile sale privind economia sunt, uh, sunt la fel cu cele ale domnului Juncker, care dorește să arunce cu bani în stânga și în dreapta um, într-o, în economii care sunt de, deja mult prea de, îndatorate, 90% din PIB în medie. Ei bine, atunci um, vor crește în grădina domnului Juncker numai disperare financiară um, și, sincer, dacă asta vom obține, să ne ajute Dumnezeu. Bun, acum am să-i dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la intervenții. Aveți cuvântul, domnule Dombrovskis. Uh, honorable Madam Chair, honorable members of uh, European uh, uh Parliament. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc mai întâi pentru această dezbatere și pentru comentariile făcute. Cu siguranță vom uh, ține cont de ele și le vom folosi. <clears throat> La fel și recomandările făcute, asta în ceea ce privește uh, uh îmbarcarea noastră în aventura G20 condusă de Turcia. Din câte am auzit, sunt convins că G20 e aici să rămână. <clears throat> Pentru că uh, aduce la un loc uh, state divergente și uh, pentru că găsește soluții pentru ieșirea din uh, criză. Singura uh, cale de urmat este uh, înainte. Știm uh, însă cum stau lucrurile cu criza din experiența proprie din Europeană, însă trebuie făcute progrese și la nivel mondial pentru ca uh, ieșirea din criză să fie eficientă pentru toți. La Brisbane uh, summitul uh, a fost uh, foarte important. Am vorbit despre cooperare economică în beneficiul multor state și al Europei. S-a adus în discuție și problema securității, mai ales în contextul crizei din Ucraina. Acest punct nu a făcut parte de pe ordinea de zi uh, oficială a G20, însă subiectul s-a uh, discutat la G20. Președintele Juncker a avut o discuție serioasă cu președintele uh, Federației Ruse, domnul uh, Putin, în ceea ce privește agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. 2015 ar trebui să fie anul în care noi vom încerca să punem în aplicare uh, această agendă. Uh, vorbim despre creștere și ieșire din criză ca principale aspecte ale acestei uh, programe pe care o avem. Și mai mult decât atât, în anii care vin trebuie să ducem această agendă încă și mai departe. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Dombrovskis. Acum, în numele Consiliului, dau cuvântul domnului Gozi. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Numeroase au fost uh, temele abordate aici. Uh, de exemplu, domnul Simon s-a referit la necesitatea de a lupta împotriva evaziunii fiscale și trebuie să o facem, desigur, trebuie să o facem în noua legislatură europeană fundamental să luptăm, să eliminăm paradisurile fiscale, să luptăm împotriva evaziunii fiscale la nivel global, să luăm măsurile necesare și în Uniunea Europeană eh, și noi, eh, președinția italiană a fost angajată în acest sens. Eh, reamintesc acordul important privitor la schimburile de informații între administrațiile fiscale la care am ajuns. în luna octombrie și a fi adoptat uh, formal în luna decembrie. Colegul Martin s-a referit la necesitatea de a promova agenda comercială, atât la nivel multilateral cât și la nivel bilateral. Eh, Pe marginea G20 și SUA și liderii europene au reafirmat importanța de a face toate eforturile posibile și necesare pentru încheierea ambițioasă a TTIP și oricum asta am confirmat-o și la Consiliu și pe durata președinției noastre. De asemenea, am făcut pași înainte importanți. Practic am ajuns eh, ne-am atins obiectivul în acordul comercial cu Canada, am făcut pași înainte și cu Singapore și Japonia toate temele la care s-a referit domnul Simon și sunt eh, cu totul de acord cu spusele domniei sale. S-a referit la cifre, într-adevăr, uh, sunt punctul de referință mm, a oricărei uh, politici concrete. Milioanele de șomeri la nivel global. E nevoie de uh, răspunsuri semnificative ca să îmbunătățim situația de pe piața muncii. E relevant că s-a dedicat mult spațiu și la G20 acestei teme, trebuie să promovăm spiritul de întreprindere, inițiative pentru șomaj, șomerii cei mai dezavantajați, începând cu persoane cu dizabilități și acest accent pe cei mai vulnerabili, eh, impus de lider la G20 eh, e foarte important și aici și Parlamentul European își va putea juca rolul în această legislatură. De asemenea, trebuie să promovăm reforme structurale, plecând de la piața muncii, pentru a favoriza ocuparea. În fine, Colegul Gutierrez Prieto, domnul Bala, domnul Dante au vorbit de uh, și noi suntem de acord cu asta că trebuie să existe o schimbare a politicilor economice la nivel global și cred că la G20 uh, au existat mai multe mesaje uh, spre Uniunea Europeană că trebuie Uniunea Europeană să-și accelereze schimbările economice. Noi Credem că e un aspect important. E adevărat, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că e nevoie de noi stimul, stimulente fiscale, e nevoie să exploatăm toată flexibilitatea din Pactul de Stabilitate și Creștere și liderii noștri asta au înscris în agenda strategică pentru Uniune din iunie și de aici trebuie să plecăm. Noi, eh, cu satisfacție, am regăsit toate aceste lucruri în planul președintelui Juncker de această dimineață și în cuvintele președintelui Juncker și a vicepreședintelui Katainen, care au spus clar că contribuțiile naționale la planul de investiții vor fi neutre din punct de vedere al pactului de stabilitate și creștere. Iată o aplicare inteligentă a regulilor de care dispunem. E evident banii publici îndreptați spre investiții cu obiective comune europene nu pot fi considerate ca uh, aparținând controlul curente. Am văzut în această dimineață o bună aplicare a acestui principiu în planul Juncker și am făcut asta și la Consiliul Afaceri Generale dedicat politicii de coeziune. Sperăm că această aplicare inteligentă a regulilor noastre să se extindă și la alte instrumente de investiții de care dispunem, plecând de la cofinanțele naționale și regionale, în cadrul politicii de coeziune, iată, altă contribuție națională la obiectivele creșterii, care și acestea ar trebui uh, evaluate ca fiind neutre față de pactul de stabilitate și de creștere. În fine, ați vorbit de tema solidarității și noi considerăm că uh, e nevoie de mult mai multă solidaritate în în Europeană. Iată, de, două de 21 de ore apare solidaritatea în tratatele europene, 21 de articole vorbesc despre solidaritate, dar n-am văzut o punere în aplicare coerentă în ultimii ani a temei solidarității în diversele sectoare uh, din partea fostei Comisiei Europene. Sperăm ca acesta să fie un nou angajament al celor trei instituții europene, noua legislatură. Domnule Etheridge, uh, vorbi de politica economică și de uh, spusele papei, uh, da, într-adevăr, uh, a vorbit de Dumnezeu, domnule Troiești, dar nu cred că trebuie să ne gândim chiar la Dumnezeu. E, e suficient să avem niște oameni de bună voință și hotărâți ca să avem mai multă creștere și locuri de muncă pe care ni le cer pe drept cuvânt cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru uh, o replică foarte detaliată în numele președinției la comentariile făcute în cursul dezbaterii. Acum am încheiat această, uh, acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Comisiei privitoare la piața uh, unică digitală. Au fost trei moțiuni pentru rezoluție, una de la PPE, una de la SND.